Dear colleagues, please, let's start. Dragi colegi, haideți să începem ședința noastră extraordinară cu adoptarea ordinii de zi. Vă mulțumesc că am adoptat-o. De asemenea, aș dori să aprobăm procesele verbale ale ședințelor din uh, noiembrie. Foarte bine. Și acum. Punctele 4 și 5. Dar le luăm împreună pachetul bancar. De obicei le luăm separat, dar astăzi am zis să facem uh, prezentări ale, de fapt, celor uh, patru rapoarte, două ale domnului Hockmark, două ale domnului Shimon. Le mulțumesc ambilor raportori pentru eforturi și începem așadar, uh, zic eu, cu texte de foarte înaltă ținută din partea Parlamentului, baze bune de discuție și sper că vom putea să continuăm atât de repede cât și bine pentru a avea un ritm de lucru susținut care să ne permită adoptarea la timp a unei poziții pentru a avea timp și pentru discuții cu Consiliul, Consiliul care, după cum bine știți, lucrează pe subpachete, ca să zic așa. Haideți să începem așadar cu MREL și alte chestiuni conexe, deci rapoartele lui Gunnar Höckmart. Gunnar, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult și și vreau să mulțumesc uh, celor care au contribuit până acum. Vreau să spun două lucruri principale. Lucruri chiar importante pentru mine personal în redactarea acestui raport. În primul rând, avem nevoie de bănci stabile, dar și dinamice. Trebuie să asigurăm stabilitatea, dar să facem asta sprijinind investițiile în Europa, pentru că în caz contrar intrăm într-o altă formă de instabilitate financiară cu pierderi de investiții, cu pierderi de alt ordin. Și așa trebuie să gândim. Eu, ca și fost raportor pentru Berde, îmi spun că trebuie să mergem pe două uh, direcții în această directivă privind rezoluția bancară, astfel încât înainte ca banca să dea faliment, să se știe, toată lumea să știe cum se procedează și nu contribuabilii să fie cei care bagă mâna în buzunar, doar în circunstanțe excepționale. Unii spun uh, să renască capitalismul uh, băncilor. <laughs> Vă că vă place această formulă, renașterea sau revitalizarea capitalismului și știu că va fi un argument uh, foarte solid. Și apoi să menționăm, să păstrăm echilibrul pieței. Avem textul de la Berlin și altele, care ne permit uh, facilitarea rezoluției bancare, dar atunci când cineva investește într-o bancă, uh, se știe că îți asumi un uh, risc și este exact ceea ce facem noi pe termen lung. Iar sectorul bancar se află într-un proces de învățare pentru asta. Uh, va fi nevoie de timp. Este clar, am văzut uh, anul trecut uh, și în anii trecuți probleme cu băncile. O situație de- dificilă, dar orice problemă ar avea o bancă, acesta trebuie să poată să o înfrunte și cu ajutorul instituțiilor uh, în drept. De aceea am introdus uh, TELAC și datoria subordonată E vorba deci de capitalul pentru operațiunile de tip bail-in. E important ca să se știe că tot capitalul, toată uh, datoria din uh, bancă poate face obiectul unui bail-in. Într-un cadru foarte clar, foarte sigur și cu semnale către piață foarte bune. Iată de ce Aici am introdus o serie de aspecte pentru menținerea dinamicii, dar și a stabilității, astfel încât uh, instituțiile bine capitalizate nu sunt penalizate în plus pentru a uh, uh, îndeplini anumite cerințe de capital. Lucrurile acestea trebuie să fie luate în considerare. Nu trebuie ca ele să Uh, nu fie penalizate așadar. Iar pentru băncile slab capitalizate, ele trebuie să fie stimulate să-și uh, sporească capitalul. Este foarte important ca băncile să aibă un alt nivel de capital și să se afle în parametrii legislativi conveniți. A doua, uh, al doilea element este cel legat uh, de articolul 7b, o conexiune tehnică care se referă la anumite situații. Iar această datorie subordonată nu trebuie să fie mai mare decât uh, cerința de telac. la MRL uh, autoritatea competentă o poate defini, dar nu la TLAC. De asemenea, nu trebuie ca instituțiile mai mici care nu pun uh, uh probleme mari să fie for, forțate în anumiți parametri Aici uh, am avut multe discuții împreună cu Comisia, cu Consiliu, uh, moratorul acela, moratorul acela de două zile sau de cinci zile și așa mai departe. De ce este important acest lucru? Dacă o instituție intră în regimul de moratorium, aceasta înseamnă că piața a perceput un semnal, cum că această bancă are probleme și dacă perioada aceasta este lungă, cu cât este ea mai lungă, cu atâta credibilitatea suferă. Ca să fie simplu, dacă autoritatea competentă nu poate să evalueze care e situația în două zile, atunci piața va spune, a, chiar sunt probleme. Și atunci banca asta nici nu mai are mult de trăit. Deci, în realitate, ai nevoie de mai mult de două zile pentru a face această evaluare. Dar ce am făcut? am introdus BRV care verde care arată foarte clar cum trebuie rezolvată problema. Și apoi am adoptat legislație referitoare la acea ierarhie care arată cum se poate, în o procedură accelerată, să se rezolve problema cu o bancă. În BRD avem nevoia de a avea un plan de rezoluție, o foaie de drum. Și acum avem prin TILAC ideea de datorie subordonată, subordinated debt. Avem apoi legislația privitoare la cerințele de capital. Deja, Nu are sens să îngreunăm și mai mult uh, viața băncilor care oricum au probleme. Pur și simplu dă mai multe posibilități autorităților competente să lucreze. Vreau să uh, Uh, deschidem discuția să vedem ce facem cu aceste două zile, dar trebuie să fim atenți dacă extindem această perioadă de moratoriu, pentru că cu cât mai mare este perioada, cu atâta s-ar putea ca să ne înverșunăm, uh, să resuscităm un pacient care până la urmă tot va muri. Iată de ce e bine să avem o, o uh, posibilitate mai accelerată de a rezolva problema de către o autoritate competentă. Iată ce propun eu, deci, domnule președinte, să introducem acest uh, TILAC, să nu punem uh, sub semnul întrebării cerințele din BRRD, dorim uh, stabilitate, dar și dinamism în economie, în sectorul financiar și ne asigurăm de asemenea că există o foaie de drum clară pentru toate autoritățile competente și inclusiv cu acea procedură fast track, deci rapidă, așa cum am făcut și pentru ierarhie. Acestea sunt principalele aspecte din acest pachet pe cale de a fi finalizat. Aștept cu nerăbdare părerile colegilor și să discutăm, să negociem cu toți cei interesați, cu raportorii din umbră și cu siguranță vom avea un pachet legislativ puternic și bun. Vă mulțumesc foarte mult! May I also add... Um, și vreau să spun că de-abia aștept să cooperez cu domnul Simon. Într-adevăr. Cred că și dânsul de-abia așteaptă același lucru. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare deosebit de bună. Începem cu raportorii din umbră. Domnul Silva Pereira, în primul rând. Mulțumesc foarte mult. Pare rău că am întârziat, eram la altă ședință. vreau să spun că toată lumea știe de ce suntem aici, ce trebuie să facem. Ne referim la uh, revizuirea directivei privind uh, uh băncile și rezoluția bancară. E foarte importantă această, toată această evoluție pentru sistemul nostru bancar. Cadrul de rezoluție bancară BRD în general rămâne în picioare. Ideea este să incorporăm practic statul internațional TELAC referitor deci la absorpție, absorpția pierderilor în cadrul MRL existent. Propunerea Comisiei de asemenea se referă la anumite provocări de ordin practic din cadrul actual. Aplicarea articolului 55 depinde în ceea ce privește recunoașterea contractuală a uh, operațiunilor de bail-in. În primul rând, salutăm uh, pachetul uh, de reforme bancare al Comisiei, în primul rând BRD și CRC și celelalte. Ehm, ne convine abordarea comisiei în general, dar e loc și de mai bine în, pe aici, pe acolo. Vreau să mulțumesc domnului Hockmar, domnul raportor, pentru proiectul său de raport, care ne oferă o bază bună de plecare în munca noastră viitoare. Acesta este doar un prim schimb de opinii. Aș face deci câteva remarci eh, liminare. În primul rând, sunt aici două aspecte, ceea ce mă privește importante. În această revizionă, în primul rând, calibrarea cerințelor de MRL și apoi problema prevederilor tranzitorii din același uh, pachet. Această calibrare trebuie să fie făcută bine, astfel încât uh, rezolvabilitatea băncilor să fie crescută ca și stabilitatea financiară, care trebuie să fie consolidată. Pe de altă parte, băncile să poată în continuare să financeze economia. Iată de ce este esențial ca acest mecanism MRL să nu fie prea calibrat, iar instituțiile să nu fie supuse unor cerințe disproporționate când intră în rezoluție. Tot aici am observat că raportul final al EBF spune că băncile uh, cooperative și alte bănci care au uh, uh, capital limitat pe piața financiară probabil că nu vor putea să respecte cerințele din cadrul MREL. Nu trebuie să negăm aceste lucruri atunci când rezolvăm problema aceasta. În ceea ce privește perioada de tranziție, la acest capitol trebuie să avem asta, așa cum a spus și Banca Centrală Europeană, trebuie să se poată face o introducere treptată a acestor prevederi, pentru că s-ar putea ca piața să nu poată să uh, digere uh, instrumente de uh, datorie uh, multe într-un timp scurt. Trebuie să vedem care este conformitatea cu normele MRL și, de asemenea, nevoia ca în anumite situații să se permită o perioadă mai lungi pentru anumite instituții bancare. În ce privește moratoriu, Comisia propune două instrumente, cinci zile odată și asta s-ar putea să fie problematic pentru bănci, pentru investitori. Deci acesta este moratorul preventiv, dar poate să fie contraproductiv, poate să submineze încrederea și poate să ducă la un faliment al băncii precipitat. Am văzut că raportorul a spus că, până la urmă, aceste tipuri de instrumente de moratoriu ar trebui să fie limitate la numai două zile, poate ar fi mai înțelept uh, să faci asta, dar ar fi bine ca pe viitor să revenim la aceste lucruri. În discuțiile noastre, încă două alte aspecte aici, în ce privește eligibilitatea MRL, nu trebuie să mergem dincolo de calendarul preconizat în standardul TELAC, și cred exact ce crede și raportorul la acest capitol, în sensul că clauza de caducitate grandfather este și ea o chestiune foarte importantă. Trebuie ca acest lucru să poată să fie uh, activat. În ce privește subordonarea datoriei, asta trebuie să fie sistem uh, necesar pentru instituțiile sistemice în alte cazuri, trebuie să vedem care este nivelul de risc și care sunt sumele aferente. Discuțiile viitoare se vor referi și la alte aspecte legate de liniile orientative, MRL, de anumite încălcări și etc. Vom intra în discuții și în detalii la momentul potrivit. Trebuie să mai vedem uh, uh, că să nu trebuie ca depozitele de economii ale populației să fie afectate, să fie calculate în suma de bail-in, pentru că în acest caz uh, banii populației sunt cei care finanțează aceste, aceste activități. Dorim așadar să avem o rezoluție bancare eficientă în rezultatul său care să salvgardeze uh, finanțele publice și așa mai departe și sper să lucrăm foarte bine cu raportorul în perioada următoare. Vă mulțumesc foarte mult din partea ECR. Doamna, domnul Fox, în numele domnului Kamal. Mulțumesc, Said Kamal. Vă roagă să-l scuzați pentru absența din această seară. Said Kamal dorește să mulțumească raportorului pentru proiectul de raport pe care îl salută. Și continuă. Grupul nostru sprijină întru totul uh, MRL și uh, păstrarea drepturilor obținute pentru uh, a garanta invalidarea scopurilor. Într-adevăr, este foarte importantă păstrarea acestor drepturi. ECR are preocupări în ceea ce privește prerezoluția rezoluția și uh, moratoriile uh, prevăzute în uh, proiectul de raport. Chiar dacă salută intențiile din spatele acestor moratorii, totuși rezoluțiile de weekend care fac să se prelungească de la două la șase zile ar avea consecințe foarte grave și neintenționate la adresa economiei, instabilității uh, piețelor și încrederii. Nu s-a făcut niciun fel de evaluare pe marginea acestor schimbări. Din mai multe surse înțelegem că, aceste, că nivelul investițiilor ar fi afectate în Uniunea Europeană mm, din cauza faptului că nu vor putea să-și retragă investițiile după o perioadă rezonabilă. Atunci, de ce să investească în Uniunea Europeană când au o perioadă de două zile pe alte piețe. S-a căzut de acord la nivel internațional în privința acestei perioade de două zile și prelungirea ei doar în cazuri absolut excepționale. Chiar dacă salut uh, rațiunile din spatele propunerii, mai ales în ceea ce privește subordonarea la pilonul 2, propun amendele 2 și 13 și fac apel la dumnealui și la uh, colegi să, um, să se mai gândească, pentru că nu se mai lasă niciun fel de marjă de manevră pentru um, autoritățile naționale pentru a adapta uh, această subordonare de la caz la caz. Amendamentele mele uh, uh, doresc să asigure o marjă de uh, manevră mai mare în conformitate cu proporționalitatea. Da, vreau o abordare proporțională în tot acest pachet, astfel încât micile bănci să nu fie împovorate de aceleași cerințe ca marile bănci. Am primit mult feedback din partea autorităților de reglementare, conform cărora cerințele pentru băncile mai mici deja sunt uh, ne... Mm, mult prea mari pentru acestea. Grupul meu este sceptibil în ceea ce privește liniile de orientare MRL și ștergem ace- uh, propunem ștergerea acestui concept. Nu cred că aceste linii de orientare ar avea vreo plus valoare nu ar duce la certitudine, ci din potrivă ar duce la confuzie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Alde Thierry Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte din partea domnului Cornie. Țin să-i mulțumesc domnului Höckmark pentru uh, raport, uh, proiectul său de raport foarte bun, care vine cu o serie de lămuriri foarte importante. Faptul de a lăsa ca autoritatea de rezoluție să trateze de la caz la caz prin MRL, dar uh, niciodată mai mult decât TELAC, este o abordare foarte bună. Trăim într-o lume globalizată și trebuie să ținem seama de ea. Acest lucru a fost exprimat de mai multe ori prin BCE, prin intermediul vicepreședintelui Constanțiu, dat fiind uh, riscul de sub, supracalibrare a MRL. Totuși, permiteți-mi să vă spun uh, și câteva, puncte de, câteva întrebări pe care le-aș avea. De ce ar trebui să se impună MRL interne în Uniunea Europeană? și cu atât mai mult pentru Uniunea Bancară. În Uniunea Bancară trebuie să fie văzută precum o jurisdicție unică, aparte, un singur MRL și deci nu cerințe interne în cadrul aceluiași grup. Există o singură autoritate de rezoluție um, în, pe, în Uniunea Bancară și este vorba despre mecanicul unic de rezoluție. Apoi, am semne de întrebare în ceea ce privește reintroducerea Safe Harbor. Um, pentru că ar duce la o fragmentare a rezoluției. Ar trebui ca aceste rezoluții să fie cât mai limpezi cu putință și să nu transforme băncile în uh, ostatici între țările de origine și uh, țările gazdă. În fine, în ceea ce privește regulile moratorului, raportorul vine cu o serie de lămuriri salutare, dar am totuși uh, dubii în ceea ce privește această situație. Trebuie să mai fie aduse lămuriri de către comisie. Vă mulțumesc. Merci. Și eu vă mulțumesc. Din partea verzilor? A, nu. Din partea GUE? Domnul Șiderven. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor uh, de la Verzi uh, pentru atenție. Aș dori să îi mulțumesc și raportorului și să mă folosesc de aceeași oportunitate de care a profitat și el pentru a face un fel de încadrare politică acestei propuneri. Nu știu dacă um, e o bună idee ceea ce vă doriți noastră, uh, revitalizarea capitalismului. Um, n-aveam senzația în ultima vreme că ar fi el uh, uh, pe moarte dar cred că trebuie să ducem o dezbatere politică, cum suntem aleși politici în acest for, dar trebuie să ducem și o dezbatere la nivel tehnic pe aceste subiecte. Am o Um, am fost surprins plăcut, pentru că cel puțin parțial avem poziții comune. Uh, are de a face cu siguranță și cu criza financiară din urmă cu câțiva ani și mi se pare remarcabil ceea ce am văzut în ultima săptămână uh, la Econ. Uh, și, deci am avut o reuniune cu domnul Dijsselbloem, cel care își va încheia mandatul la Eurogrup și uh, am avut uh, senzația că, uh, dacă am înțeles corect, uh, și el a constatat că în timpul aplicării pachetului de uh, salvare pentru Grecia s-au făcut și unele greșeli. Uh, dacă am înțeles uh, bine ce a spus, este că uh, una dintre greșeli a fost și acel bailout masiv. Uh, Ceea ce mă face să mă bucur că lucrăm la un bail-in, la o recapitalizare internă, astfel încât uh, toate costurile să nu fie uh, suportate apoi de uh, contribuabili, ci de uh, investitori. Însă, și aici începem cu dezbaterea politică, eu nu cred că raportul în forma sa actuală respectă aceste cerințe am re, um, îndoieli uh, față de instrumentele precum TELAC și MREL și față de faptul că vor funcționa în practică așa cum uh, prezentați dumneavoastră asta. Din punctul nostru de vedere, a celor de stânga, este important să se consolideze capitalul uh, privat, Uh, și să se uh, crească cerințele pentru uh, instituțiile de relevanță sistemice. Știu că nu este o majoritate pentru astfel de propuneri, de aceea ce vă ofer este o atitudine mea um, constructivă în discutarea acestor rapoarte. Deci, din punct de vedere politic, vom fi cu siguranță critici, dar vom veni și cu amendamente la nivel tehnic care să fie constructive. Uh, Vom face câteva solicitări de îmbunătățiri despre care considerăm că vor îmbunătăți securitatea juridică, vor permite recapitalizarea internă fără să se vină cu plângeri uh, uh, din, din partea uh, creditorilor și investitorilor care apoi să ducă la o intervenție publică. Apoi, s-a vorbit despre calibrarea MREL. Noi suntem pentru ca titlurile uh, clasice să fie uh, uh întotdeauna uh, prioritare la Beilin, pentru că dacă nu vor trebui să sufere deponenții și va trebui să intervină o uh, compensare din fonduri uh, publice, conform BRRD. Am, mai ales amendamentul 12 îl vedem cu, oare, cu foarte mult scepticism. Suntem de asemenea împotriva amendamentelor pe care le-ați propus care implică o reducere a competențelor um, autorităților de rezoluție. În general, MREL-urile nu trebuie să depășească nivelul de TELAC și cred că autoritățile de rezoluție în acest în anumite cazuri ar trebui să aibă posibilitatea să decidă și altfel și să facă ajustările necesare. Încă un punct deja menționat și pe care nu vreau să-l trec sub tăcere este diferența la poziția noastră în ceea ce privește orientările MREL din punctul meu de vedere, este vorba numai de recomandări din partea autorităților de rezoluție, însă nu există clar care exista sancțiune în cazul uh, nerespectării. Încă un punct este capitalizarea um, pe bază de precauție, precautionary capitalization, așa cum sunt lucrurile acum, practic se face un opt-out de la bail-in și uh, iată astfel se poate ajunge din nou în situația intervenției uh, publice și deci a unui bailout. Asta încercăm să și evităm. Și ultimul punct de critică se referă la articolul 55 și la ceea ce se spune despre asta în aliniatul 2. Din punctul nostru de vedere, cerințele, clauzele de recapitalizare internă din acest articol sunt uh, esențiale Însă la aliniatul 2 se prevăd anumite derogări și uh, noi putem să ne închipuim uh, că în cel mai bun caz se aplică aceste derogări unor uh, instituții care nu sunt uh, relevante din punct de vedere sistemic. Și cum uh, m-am referit la domnul uh, Blum, aș vrea să mă refer și la domnul Schäuble, un alt uh, o altă persoană care a contribuit la modul în care s-au desfășurat lucrurile, ca să spun așa. Um, ceea ce ne dorim noi este, prin amendamentele noastre, să asigurăm securitate și protecție în beneficiul uh, uh, contribuabililor, uh, de, aici este vorba de securitate juridică la acest raport pentru a-i proteja pe contribuabil. Din punctul nostru de vedere, cel mai simplu ar fi fost să se crească în mod obligatoriu uh, cantitatea de capital uh, propriu. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, for the greens, uh, Mulțumesc din partea verzilor. Ernest Urtasun. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru propunerile sale. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea noastră în Salutăm introducerea TELAC în legislația europeană, precum și în uh, regulamentul BRRD și precum și introducerea anumitor puncte de către raportor. Suntem de acord cu principiul proporționalității pe care îl introduce și grupul nostru dorește să se ajungă la un echilibru între reducerea riscului și partajarea acestuia, însă trebuie ca um, riscurile la adresa băncilor europene să fie reduse în mod eficient. În privința noilor elemente introduse de raportor, nu ne convinge reducerea perioadei moratoriului de la cinci la 2 zile. Noi credem că ar fi necesar uh, ca măsurile de intervenție timpurie să aibă vreme să fie puse în, apl- în aplica- să intre în, în aplicare și apoi și depunerile IMM-urilor sunt excluse, lucru cu care nu ne place. Amendamentul 16 nu suntem de acord. Ar trebui, considerăm că ar trebui să fie aici vorba despre o valoare de referință. Salutăm principiul amendamentului 9, protecția consumatorilor, însă credem că ar, put, s-ar putea merge mai departe mai, și în ceea ce privește evitarea conflictului de interese, monitorizarea și punerea la, uh, și informarea în privința instrumentelor de recapitalizare internă ar trebui să tragem câteva concluzii din uh, punerea în aplicare recentă a BRRD și în cazul unor bănci italiene. Ei bine, unul din elementele care ne preocupă este mm, problema legată de solvabilitate, cum ar fi la Banca Populare. Am văzut că datoria ce putea fi recapitalizată nu era disponibilă Tocmai de aceea articolul 10 ar trebui modificat pentru a se asigura o, o listare în, parte de, în planul de salvare și o perioadă maximă de 24 de ore. Articolele 14, 15 și 16 ar putea fi reactualizate astfel încât nerespectarea acestor cerințe să fie considerând drept uh, impediment, uh, impediment pentru rezoluție planurile de uh, redresare și rezoluție sunt foarte importante. Am discutat cu doamna Noilot în ultimele luni. Articolele 6 și 7 ar putea fi îmbunătățite și modificate pentru a încadra clar obligațiile și constrângerile pe care instituțiile bancare trebuie să le uh, respecte. Și articolul 27 ar putea fi modificat pentru a avea o perioadă foarte clară pentru măsurile de intervenție timpurie și factorii de la articolul 33 se spune că că este foarte important să se ia măsuri atunci când cerințele BRRD nu sunt, um, când acestea sunt încălc încălcate. Declanșarea rezoluției nerespectarea criteriilor. Aici vom prezenta unele amendamente, tot la articolul 32. Apoi, criteriul interesului public recunosc că ne cam um, preocupă, mai ales în ceea ce privește băncile naționale, pentru că evaluarea interesului public nu a inclus și banii contribuabililor folosiți atunci când uh, s-au întreprins măsuri, măsuri în baza legislației naționale. Deci, cum va, uh, modul în care se va evolua, evalua acest interes uh, public trebuie revăzut. Ne preocupă foarte tare recapitalizarea de precauție care ar putea fi folosită anapoda, da? e vorba de articolul 2. În ceea ce privește consolidarea MRL și TELAC, sunt de acord cu unii colegi care au spus că uh, uh, acolo unde se presupune armonizarea maximă pentru TELAC, nu ar, ar trebui să fie înlocuită cu un raționament minim. Deci să se spună at least, cel puțin. În ceea ce privește cerințele minime, minime pentru fonduri proprii și pentru uh, instituțiile mai mici, în conformitate cu articolul 6. Apoi, uh, orientarea, iarăși, și aceasta ne pune o problemă. Ar trebui să avem un calendar clar în această privință această orientare ar trebui ca la un moment dat să se transforme în cerință, pentru că altfel o să fie doar o dispoziție găunoasă. Dacă o entitate nu respectă aceste cerințe și te-l lac, ar trebui uh, considerat drept un impediment și în baza articolului, articolor 17 și 18 avem mai multe um, propuneri precum bine ați auzit, însă suntem gata să lucrăm într-un spirit constructiv și de compromis. Mulțumesc! Văd că unele grupuri uh, vor să lucreze din greu. Vă reamintesc că nu e vorba de revizuirea BRRD. Aceasta va fi făcută anul viitor. Da, dar putem discuta despre punctele acelea, domnule președinte. Uh, nu cred că domnul președinte își dorește să limiteze capacitatea, posibilitatea membrilor de a depune amendamente. Eu uh, tocmai am spus că nu voi respinge amendamentele, dar v-am reamintit că este vorba de MRL și nu despre revizuirea uh, directivei privind redresarea și supravegherea. Aceasta este prevăzută pentru anul viitor. Marco Vani. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc lui Gunnar pentru munca depusă. Sper că o să putem să lucrăm bine cu raportorii din umbră cinci aspecte, pentru că, bineînțeles, apoi vom avea ocazia mai apoi să discutăm pe întelete. În primul rând, în general, vreau să reamintesc un lucru. Eu am fost raportor pentru reforma, struct- reforma structurală a sistemului bancar, lucru care nu s-a întâmplat, și aici trebuie neapărat să protejăm uh, Uh, deponenții și cei care au conturi de economii, pentru că Beilin uh, este foarte simbolic în acest sens, iar uh, Comisia uh, ne propune un pachet care este foarte deficitar din acest punct de vedere și la următoarea criză financiară ne vom trezi din nou colom de la capăt cu nevoia de reformare și restructurare a sistemului bancar. În ceea ce privește moratoriumul, în Italia a început o discuție amplă și raportorul o ia pe o cale corectă pentru că trebuie să scadă cât mai mult posibil acea perioadă uh, în care se blochează conturile Ehm, dar chiar dacă blochezi și o zi, chiar dacă blochezi și o oră, asta înseamnă panică în rândul deponenților și mari probleme pentru bancă, mari probleme pentru sistemul bancar al țării respective. Și aici eu sunt, nu sunt deloc pentru aceste lucruri, trebuie să găsim alte soluții pentru că am putea uh, să uh, am dorit să evităm uh, panica, nu trebuie să o provocăm. Și de ce să uh, blocăm contul curent al persoanelor? De ce să blocăm uh, lichiditățile acestor persoane? O persoană care să nu mai aibă acces la propriile economii, eu cred că se pot face lucrurile altfel, nu uh, cu o astfel de atitudine negativă. Oamenii trebuie să fie informați în amonte ca să știe despre ce este vorba în ceea ce privește acel grandfathering. Noi suntem destul de sceptici ceea ce privește impactul asupra investitorilor. Ar trebui ca legislația națională să fie cea care să uh, Uh, clasifice instrumentele de datorie, de îndatorie și asta înainte ca legislația să intre în vigoare. Ar trebui ca să avem uh, niște uh, lucruri specifice pentru micii deponenți în cadrul Bailin. Uh, avem și MIFID, dar uh, este foarte clar că multe persoane nu știu ce instrumente și produse bancare cumpără. Se știe foarte bine că multe bănci uh, dau faliment peste noapte și atunci uh, există multe instrumente bancare, ca să zic așa, de foarte proaste care sunt până la urmă transferate persoanelor cele mai naive. Uh, în orice caz, trebuie să protejeze aceste persoane sau entități uh, mai mici, mai vulnerabile și nu să le arunce la înaintare. În Italia am avut multe experiențe negative cu persoane care nu știau ce portofolii dețineau, care s-au trezit peste noapte că nu mai aveau niciun fel de economie, economii de o viață, oamenii s-au chiar s-au sinucis. Deci trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte. În ceea ce privește mecanismele de rambursare în cazuri de, în caz de vânzare nepotrivită pentru, pe anumite profiluri de risc sau pe anumite uh, instrumente nepotrivite, compensarea, despăgubirea uh, poate să fie, uh, poate să fie făcută, dar statele membre au experiențe uh, proprii în acest domeniu, uh, deci uh, sistemul bancar trebuie să fie cel care să uh, răspundă la apel și nu are sens încă o dată să ne bazăm pe uh, micii deponenți care nu au cum să știe care complexitatea acestor instrumente bancare financiare. Vom intra mai departe în detalii, dar în general uh, sper că vom putea să participăm uh, cu contribuția noastră proprie prin prisma experienței italiene. Uh, noi avem probleme în Italia, am avut probleme, uh, poate alți colegi nu le-au avut în țările lor și noi am înțeles pe pielea noastră cât de proaste pot să fie aceste proceduri proceduri când se aplică ceva în mod uh, uh, neflexibil sau care suferă prin carențe de la început. Domnul Mono, numele domnului Tani. Domnule președinte, dragi colegi, ați văzut, sunt, sunt, nu sunt domnul Zani, dar vorbesc în numele dumnealui, în numele ENF, pe marginea acestor două rapoarte. Uh, Domnul Zani vă roagă să îl scuzați, va fi prezent abia pentru raportul Simon în sală dar îi sprijin întru totul analiza. Marea majoritate a observațiilor mele vizează ambele texte, 02 și 01, însă am să încep cu 362. Redeschiderea BRRD. Uh, ceea ce se propune la articolul 45 este problematic. Comisia încearcă să facă, să convergă modul de calcul MRL pe o abordare pe bază de risc, deci TELAC. Poate sta în picioare pe hârtie, dar în practică efectul va fi foarte negativ pe marginea la adresa percepției riscului și la adresa micilor bănci nu se permite dezvoltarea instrumentelor în intern în ceea ce privește estimarea riscului. Dar și întotdeauna uh, uh, standardul face ca riscul să fie estimat drept mai mare. Deci MRL ar defavoriza micile bănci, care așa vor trebui să uh, pună la dispoziție mai multe MRL la costuri mai mari. Lucru care va face ca acestea să poată fi achiziționate mai ușor de marile bănci, care sunt îndepărtate de firul ierbii. În ceea ce privește raportul 361, revizuirea mecanismului de rezoluție unică, o parte din observații sunt comune cu 362. La articolul 12 ca, din 361, ca și 45 la 362, sunt asemănătoare în ceea ce privește protecția deponenților, pentru că uh, contabilizarea lichi lichidităților, uh, Până la urmă va impacta doar interes, uh, dobânda servită, dar nu și capitalul în fine. Ori aceste tipuri de capital sunt vândute mai ales către investitorii uh, privați. Certitudinea rambursării integrale face să fie mai atrăgătoare o um, această abordare, includerea acestor investiții în lichidități care ar fi absorbite prin recapitalizarea internă ar putea face ca unele dintre aceste investiții să fie puse sub semnul întrebării. Deci uh, micii deponenți ar avea de pierdut în profitul marilor bănci care emit aceste titluri. Articolul 12b de la 361. Aceleași observații ca la 46b de la 362. Noul articol 45e, principiul de interpretare a BRRD prin autoritățile de rezoluție, ni se pare foarte problematic. Considerăm că modul de determinare a MRL deja um, dă cursa unui grad mare de subiectivitate din partea autorităților iar noul articol 45e ni se pare că deschide calea unor cereri de constituire de cedințe suplimentare în plină perioadă de stres pentru aceste instituții. Astfel de situații ar fi, de fapt, prociclice și nu sunt absolut deloc de dorit. Articolul 12F de la 361 ă, sunt uh, similare cu 45E de la 362. Amendamentele la articolele 27 și 63, precum și noul articol 29a în privința moratoriului, ni se par extrem de periculoase. Eh, impunerea unei înghețări a activităților și mai ales în ceea ce privește retragerea depunerilor, ni se pare o idee bună, dar doar în teorie, pentru că în practică un astfel de moratoriu nu va face decât ca acea instituție să cadă cât mai repede. Când trece perioada de înghețare de 5 zile maxim, ă, persoanele private vor încerca să-și retragă cât mai repede activele. Ba chiar putem paria că înghețarea nu se va face la fel pentru toți. Pentru privați va fi totală și cu siguranță pentru alți actori ă, mai puternici sau mai informați, acestea vor putea fi evitate. Doamnelor și domnilor, acestor, aceste două revizuiri ni se pare că vin doar cu mai multă incertitudine și instabilitate la adresa acestui cadru care deja este incomplet al Uniunii Bancare. Uniune bancare care deja venise cu uh, incertitudine și instabilitate pentru investitori și deponenți. Și o parte dintre acestea uh, îi vizează mai ales pe cei din uh, micile bănci, din băncile locale pe care mulți la nivel european și-ar uh, dori să le vadă dispărute în numele transfrontalierului cel sfânt. Thank you. So, now, yes, for the catch the eye, have... Mulțumesc. Și acum la intervențiile spontane, domnul Balț, vă rog. <clears throat> Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich äh, begrüße die Arbeit von... Äh Mulțumesc, domnule președinte. Salut munca lui Gunnar Hochmark care a început de vreme și acum uh, împreună cu Peter Zimon uh, lucrează la reducerea riscurilor pentru noul an ce urmează. La acest pachet trebuie găsit un echilibru între uh, nevoia noastră de a consolida rezoluția băncilor, protejând contribuabilii și cealaltă sarcină, și anume să nu complicăm atât de tare uh, posibilitățile de rezoluție încât să se găsească mai degrabă căi de a evita legislația decât de a se aplica legislația. Deci lucrurile trebuie să devină mai clare, mai simple și uh, trebuie să se reducă obstacolele din, din calea unei uh, rezoluții uh, de asemenea, legislațiile naționale care nu corespund cu, legisla- cu actele normative europene trebuie să fie adaptate. Pentru mine este clar că nu putem să scădem sub standardul actual uh, MRL, uh, deci standardul tehnic de reglementare din BRD, Deci acesta trebuie să fie punctul de pornire. Trebuie să Um, avem o atitudine ambițioasă. Mie mi se pare că este nevoie de un prag minim uh, pentru subordonarea MREL, pentru a nu afecta sau a nu limita de la bun început calitatea MREL. În ceea ce privește disponibilitatea suficientă de uh, elemente subordonate, ne asigurăm că niciun fel de creditor nu este dezavantajat față de procedurile obișnuite de insolvență și moratoriul trebuie să fie definit clar pentru a consolida regulile și nu a impune limitări inutile. Propunerile lui Gunnar sunt cu siguranță o bază foarte bună pe care putem să continuăm să lucrăm. Pentru că, până la urmă, ține de noi să redactăm o legislație în așa fel încât recapitalizarea internă să fie fezabilă și Uh, în așa fel încât să nu le dăm apă la moară celor care încearcă să evite o recapitalizare internă. N-ar fi în interesul nostru, n-ar fi în interesul uh, securității juridice, n-ar fi cu siguranță nici în interesul alegătorilor noștri. Tocmai de aceea uh, consider că legea este pe mâini bune, Gunnar, dar și Peter Zimon, Um, cred că au făcut o treabă bună și doresc să le mulțumesc amândurora pentru că nu voi putea rămâne mai târziu pentru a îi, mulțumit lui Peter Zimon, deci o fac deja acum. Uh, Mrs. Sander. Mulțumesc, doamna Sander. Mulțumesc. Pe scurt, aș dori să îi mulțumesc raportorului și să-i spun că sunt de acord în ceea ce privește nivelul uh, TELAC, în ceea ce privește morator, în ceea ce privește nevoia de a, uh, a asigura claritatea și cu, în ceea ce privește nevoia protecției uh, investitorilor cu amănuntul. În ceea ce privește MREL, cred că trebuie să ne asigurăm că se oferă o rezoluție tuturor, pentru toate instituțiile care nu pot fi uh, um, um, dizolvate. De asemenea, aș vrea să vă amintesc că este important uh, să existe o bună calibrare uh, între nivelul și calitatea uh, MREL, cerințelor în ceea ce privește MREL. Deci, mulțumesc raportorului și tuturor uh, raportorilor din umbră ce vor lucra la acest dosar. Mulțumesc. Are cuvântul raportorul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, tuturor. Știu, uh, știam că um, subiectul revitalizării capitalismului se va bucura de un mare sprijin. De fapt, spune președintele, am descoperit că Domnul Schäuble este împotriva capitalismului? O nouă interpretare. Eu credea că era din, credeam că e din alt motiv, spune președintele. Trei elemente luând lucrurile în serios în ceea ce privește cum analizăm acest pachet în totalitate. N-aș vrea să considerăm asta ca pe o revizuire a BRRD din două motive. În primul rând, pentru că nu se dorește a fi o revizuire a BRRD, dar uh, și în al doilea rând pentru că tocmai în momentul de față uh, învățăm cum funcționează BRRD în experiență. Acum, în viața de zi cu zi, BRRD acum este diferit față de cum era când a fost adoptat. În momentul respectiv, mul, ca, mulți investitori nu știau că se confruntă cu acest risc. Acum puțini pot spune că n-au fost informați cu privire la un risc existent. Asta a fost o schimbare deja și uh, mi se pare bine să putem lăsa mm, acest lucru să fie pus în aplicare și să se manifeste în realitate. Suntem într-un proces și cu cât mai mult toată lumea înțelege că totul poate fi recapitalizat intern, cu atât totul poate fi recapitalizat intern. Pare să fie o explicație circulară, dar nu este. Este vorba de a explica oamenilor cum stau lucrurile. Apoi, în ceea ce privește moratoriul, este interesant. Am văzut că sunt poziții diferite. Nimeni nu poate să spună că este Uh, o știință exactă. Trebuie să găsim un echilibru. Uneori interesele sunt contradictorii. Cred că trebuie să ne asigurăm că operațiunea este un succes, uh, că operația este un succes, dar și că pacientul supraviețuiește. Trebuie să ținem cont că atunci când evaluăm rezol, re, sistemul de rezoluție, fiecare instituție trebuie să aibă un plan de rezoluție. Și dacă există probleme, s-ar putea ca ele să fie la nivelul planului de rezoluție. Și atunci trebuie să discutăm cu autoritățile responsabile pentru uh, rezoluție, pentru că ele sunt responsabile. Deci asta este una dintre realizările BRRD. Dar și faptul că avem o combinație de datorie uh, subordonată în ierarhia TELAC, uh, și toate celelalte lucruri care um, elimină unele dintre obstacole în calea rezoluției. N-am să spun că este ușor să, să faci rezoluție, pentru că um, autoritățile um, n-ar fi deloc de acord cu mine, dar este mai uh, clară situația astăzi. Apoi, discutam despre MREL sau nivelul mai, niveluri mai ridicate de cerințe de uh, capital sau datorie subordonată. Ei bine, la toate acestea trebuie să găsim un echilibru care să permită băncilor să investească, să sprijine economia, lucru care este crucial pentru stabilitatea financiară. În același timp însă trebuie să ne asigurăm că băncile sunt stabile uh, ca instituții pentru că și acest lucru este esențial pentru stabilitatea financiară. În unele state membre, astăzi, putem vedea că amenințarea la adresa stabilității, finanța, la adresa stabilității financiare nu sunt legile, ci faptul că nu există investiții care să facă în așa fel încât economia să fie stabilă. Cred că trebuie să înțelegem că nu ajutăm băncile și sectorul financiar doar adăugând uh, cerințe suplimentare, MREL, uh, TELAC, uh, cerințe de capital, datorie subordonată și așa mai departe, pentru că dacă tot facem asta, nu vor mai fi investiții. Deci asta este important, să găsim un echilibru. Și încă un al patrulea lucru. În suedeză spunem că nu te poți ridica singur în aer. Ceea ce spune că da, ceea ce înseamnă că dacă cineva n-are, dacă o bancă nu are bani, cineva trebuie să plătească. Fie cei care au investit în bancă, uh, recapitaliza, recapitalizarea internă, fie cineva din afară, ceea ce numim un bailout. Tocmai de aceea vreau ca uh, totul să, fie, să poată fi supus recapitalizării interne, pentru că altfel ne întoarcem de unde am pornit. Uh, discuțiile au fost uh, foarte constructive și sunt foarte recunoscător. Deci mulțumesc tuturor. Thank you very much. I would move immediately. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să trecem la al doilea mm, calup de rapoarte. Peter Zimon, felicitări și dumneavoastră. Mulțumesc. Da, mă mai întreb pentru ce m-ați felicitat? Pentru că am uh, tot uh, lucrat uh, și am ajuns la un rezultat sau pentru că am supraviețuit împreună cu asistenții? Um, acest raport a fost disponibil în germană mai rapid. În orice caz, mă bucur să vă pot prezenta să vi-l pot prezenta. Mi-am luat uh, timpul necesar. De multe ori nici nu e vorba de poziția politică sau de cum arată uh, piața bancară la nivel național, ci și de faptul că la nivel, în diferitele state membre există situații speciale ce cer măsuri speciale. Există lucruri care, pe care trebuie pus accentul din, privin, din perspectiva unor state membre. Am încercat să țin cont de toate aceste lucruri. Încerc, am încercat să includ cât se poate din specificitățile naționale pentru a avea un raport echilibrat care, mă uit așa în sală, să corespundă intereselor, intereselor italienilor, francez, francezilor, dar și uh, instituțiilor de credit comunal uh, din uh, Suedia. Uh, a fost o, au fost uh, reprezentanții acestora care m-au vizitat și care au fost foarte convingători. Deci am încercat să țin cont de toate aceste lucruri. Când ne uităm la ce propune Comisia la 10 ani după criza financiară și la 4 ani după primul pachet bancar, constatăm în principiu că uh, există mai, mai câteva teme mai mari. În primul rând, eliminarea riscurilor din uh, sectorul bancar, apoi uh, finanțarea uh, economiei reale și provocări viitoare și apoi o altă categorie, reglementarea um, adecvată a băncilor și proporționalități. Să începem cu diminuarea riscurilor. Rata de îndatorare, rata um, indicatorul efectului de levier, Ehm, mi se pare o propunere bună, să spunem la 3%, dar am adoptat-o pentru instituțiile relevante sistemice la 4%. De ce? În principiu, aproape toate aceste instituții relevante sistemice, GSIB, um, sunt aproape toate marile bănci europene. Și, în al doilea rând, când vorbim despre un punct de plecare comun, vedem că aceste bănci au o rată de îndatorare mai ridicată. Deci, de exemplu, în Statele Unite, în Elveția, avem 5 sau 6% astăzi. Și mi se răspunde adesea, da, dar acolo riscurile pentru creditele ipotecare sunt eliminate din uh, balanțe prin Fannie Mae. Așa este, dar nici nu e așa, pentru că, într-adevăr, da, se, se scot din balanțe, dar dacă le adunăm, totuși se ajunge la state, în Statele Unite la o rată de îndatorare de 4%. Deci, ceea ce am uh, prevăzut și noi în acest raport. Tocmai acest Um, această um, acest procentaj corespunde cu um, riscul uh, după ce sunt uh, după ce se face acea trecere prin uh, Fannie Mae și Freddie Mac. Deci, iată, există un sprijin pentru acest procentaj. Pentru alte bănci relevante sistemic, propunem um, o rată de îndatorare care să fie proporțională cu rezerva de capital. Adaptarea, așa cum o propun eu, nu poate să depășească niciodată procentajul pentru GSIB. Cu adaptarea ratei de îndatorare se uh, adresează și unele probleme cu Uh, rezerva uh, anticiclică. Acest uh, sistem anticiclic este folosit pentru a face băncile mai rezistente și pentru a reduce riscul de vânzări de urgență în criză, ceea ce asigură creditarea economiei reale. Slăbiciunea acestui concept al instrumentului anticiclic este că băncile cu uh, cerințe de uh, nivel de îndatorare au o cerință mai strictă, însă în anumite situații s-ar putea să nu aibă uh, rezervă de capital uh, suficientă din cauza sistemului anticiclit, anticiclic. Sistemul pe care îl prevedem e, e, prevede că de fiecare dată când crește rezerva anticiclică, trebuie să se uh, crească și celelalte rezerve. Comisia, în propunerea sa, uh, propune includerea NSFR, indicatorul de finanțare, obligatoriu de finanțare stabilă. Uh, susțin și asta pentru că acum rata de lichidități de acopere cu lichidități asigură că băncile pot să-și, uh, să-și acopere obligațiile. Însă pe termen lung intervine acest NSFR, includerea cotei de lichidități structurale uh, ar permite pe termen lung uh, un model de refinanțare durabil, astfel încât timp de un an să se dispune de suficiente lichidități. În raportul meu la cota de, la cota de lichiditate, propun să se facă adaptări, fără însă a se schimba conceptul uh, principal. Ce propun? De exemplu, în raportul meu, evaluarea riscului de refinanțare din, prin derivate este propusă prin NSFR iar suma suplimentară uh, pentru um, pasive să se reducă la de la 20% la 15%, la uh, tranzacții repo se uh, mențin pre prevederile actuale, însă se adaptează condițiile de netting Se propune de asemenea și un NSFR simplificat pentru bănci mai mici și um, mai puțin complexe. Am să revin uh, despre asta la proporționalitate. Propun aici un NSFR simplificat, cu mai puține date, numai 10% din uh, punctele inițiale, cu o calibrare mai strictă pentru a se asigura că, se, că sunt uh, comparabile uh, cerințele de supraveghere, ceea ce simplifică viața băncilor mai mici, fără ca supravegherea să uh, fie de o mai slabă calitate. Și am discutat asta cu mai multe autorități de supraveghere și cu toate au fost uh, de acord uh, cu această propunere. Încă o propunere în, uh, încă un element din propunerea comisiei se referă la activitățile comerciale ale băncii. Ele au dus la instabilitatea în trecut, iar în propunerea comisiei Uh, sunt reglementate cu o mai mare sensibilitate la risc. Trebuie să respecte cerințe mai stricte. Conform propunerii Comisiei, cadrul de reglementare ar urma să fie introdus după 2 ani și s-ar acorda o perioadă de tranziție de 3 ani în care cerințele de capital propriu pentru riscuri de piață ar trebui să, fie, să se ridice la 65%. În raportul meu adaptez Uh, această propunere în așa fel încât să eliminăm uh, slăbiciuni din propunerea uh, Comisiei. De ce? În primul rând, prelungesc perioada de implementare de la 2 ani la 3 ani pentru a oferi EBA suficient timp să lucreze la standardele tehnice de reglementare. Și apoi există mai mult le dă băncilor mai mult spațiu de manevră pentru a se pregăti pentru noile sisteme. În al treilea rând, să închei deja, mă lasă să lucrez atâta și după aia nu mă lasă să vorbesc. E mult, e foarte mult. Pot să mă și opresc, bineînțeles. Avem uh, posibilitatea odată să vă prezint tot sau uh, pot să vă dau mai titlurile. Bun, o să încerc să fiu mai succint. Chiar dacă credeam că am un sfert de oră la dispoziție. Bun. Dacă vrem să evităm efectul de prăpastie pe care l-am avea la propunerea comisiei, dacă după trei ani ar trece uh, cererea de la 65% la 100%, la 100%, deci pentru a evita asta, eu propun ca în cadrul celor cinci ani propuși de mine să începem cu 60% și în fiecare an să adăugăm 10%, 70, 80, 90, 100%. 5 ani 10% în fiecare an, asta duce la un phasing in și nu la o situație în care știu de pe acum că industria bancară în 3 ani o să vină la noi și o să ne spună uh, că trebuie să le dăm o derogare. Cota de remunerare, încă ceva nou inclus. Aș face ceva similar cu ce există deja în legislația americană, și anume o cotă pe care fiecare bancă să o stabilească singură, în care să stabilească care uh, este factorul fiecărui membru din comitetul de conducere față de salariul median. Și acest lucru se publică. Nu spunem cât câștigă fiecare, ci avem, un fel, avem transparență. Și sunt convins că prin această transparență față de salariul median din aceeași în, uh, întreprindere, poate că putem uh, crea uh, și o uh, presiune în ceea ce privește remunerarea celor din Consiliul de Conducere. Uh, riscurile climatice, ceva nou, se bazează pe recomandările Task Force-ului pentru Climă din uh, Consiliul pentru Stabilitate Financiară, deci trebuie verificate toate investițiile pentru riscul climatic și să se calculează pe termen uh, scurt, mediu și lung care sunt riscurile climatice. De exemplu, dacă o bancă uh, și-a investit uh, toate fondurile în obligațiuni ale unui stat uh, care mai are 3 centimetri și este înghițit de ocean, asta ar trebui să fie um, etichetat ca atare. Bun, este un exemplu extrem, dar sigur vă puteți închipui despre ce este vorba. Încă ceva, am propus o adaptare la investițiile în infrastructură. Comisia a propus aici uh, cerințe de capital propriu scăzute pentru investiții publice care sunt alocate unor întreprinderi private și care se refinanțează. Deci proiecte de infrastructură uh, date, um, solicitate de domeniul public, dar care sunt puse în aplicare de domeniul privat și care trebuie să ia credit în acest uh, sens. Nu este ceva ce salutăm și credem că trebuie să creăm uh, echitate aici. Tocmai de aceea uh, solicit ca uh, investițiile în infrastructură, chiar dacă ele sunt făcute de întreprinderi publice sau um, um, e bine, aici um, um, nu sunt convins că infrastructura trebuie să aducă uh, profit. Poți să pui taxă sau nu pe autostradă, dar există multe motive pentru care multe țări aleg să nu uh, stabilească un preț. Cerile de capital pentru credite pentru IMM-uri, am prevăzut în raport aici și un green factor pentru uh, Uh, titluri verzi pentru a putea acționa în domeniul schimbărilor climatice, uh, investițiilor în energie ecologică, infrastructură, uh, în domeniul ecologic și așa mai departe. Iar apoi, în ceea ce privește întreprinderile sociale, și ele au fost incluse, precum și o prevedere pentru creditele imobiliare, dacă clientul oferă garanții mai multe. Deci cu cât mai multe garanții, cu atât mai scăzut riscul băncii și asta trebuie să se reflecte mai bine decât o face acum propunerea comisiei. La final, ceva privind proporționalitatea, unul dintre punctele um, principale și pentru Consiliu. Consiliul dorește să reducă, să facă viața mai ușoară băncilor mici și mijlocii, Băncile spun că la un bilanț de 500, 600, 700 de milioane uh, nu reușesc uh, să facă față solicitărilor impuse de legislație, mai ales uh, vechile CRD-CRR. Aici Comisia a încercat să ofere sprijin cu propunerea sa. Eu cred că nu în mod suficient. Când a definit ce este o bancă mică, a spus 1,5 uh, cifră de afaceri, ești o bancă mică și ți-e viața ușoară. 1,5 miliarde s-ar putea uh, într-o țară precum Malta, care are 10 miliarde PIB, să fie o bancă sistemică. În Germania, uh, cu un PIB de câteva sute de miliarde, este o glumiță. Deci, asta mi se pare că trebuie uh, avut în vedere uh, mărimea proporțională a băncii față de uh, PIB-ul uh, și mărimea economiei țării respective. În propunerea mea putem caracteriza o bancă mică și numai dacă autoritatea de supraveghere permite asta, dacă ai 1,5 miliarde bilanț plus 0,1% din PIB-ul național. 1,5 miliarde în uh, Malta cu 10 miliarde, Deci în Malta ar fi 1,6 uh, miliarde bilanț. Apoi, um, pragurile de notificare să fie scăzute, a propus Comisia pentru a face viața mai ușoară băncilor. Nu mi se pare neapărat o idee bună, este numai o, o, o, uh, aparentă simplificare, pentru că calculele oricum trebuie făcute. Notificarea este numai clicul final. Trebuie să facem asta numai unde este posibil la NSFR, am vorbit despre asta. Am mai dat și alte exemple în raportul meu. Eliminarea birocrației în ceea ce privește notificările este unul dintre punctele centrale când vorbim despre proporționalitate. Aș putea să vă spun mai mult, dar mă uit la ceas și îi mulțumesc președintelui că a avut atâta răbdare cu mine și aștept cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră astăzi și la multe viitoare reuniuni CON. Thank you very much and it was extremely... Mulțumesc foarte mine. A fost foarte greu să faci un rezumat al acestor rapoarte atât de complex. Trebuie să stăm aici până la 9 jumătate, nu mai târziu și, bineînțeles, trebuie ca raportorii din umbră să poată să ia cuvântul. Haideți să începem cu raportorul uh, din umbră de la PP, domnul Caras. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Vă mulțumesc pentru re prezentarea raportului actual, aș dori să intervin în ceea ce privește trei puncte. În primul rând, în general, în domeniul proporționalității, este nevoie doar de modificări la nivel de detaliu, dar nu în ceea ce privește abordarea de bază. Mai avem timp până în 25 ianuarie pentru a formula amendamente. Dezbaterea în acest uh, for și cu colegii trebuie să aibă loc pe baza amendamentelor. Și poate că e bine să spunem uh, de la bun început cam în ce direcție vrem să uh, mergem. Salut definiția instituțiilor mici și puțin complexe. Concentrarea pe obligațiile de publicare mai degrabă decât pe cerințe de capital și lichidități. Salut uh, proporționalitatea la abordarea standard uh, în ceea ce privește uh, bilanțul și nu numai, raportul EBA cu recomandări concrete pentru a îmbunătăți notificările și a scădea costurile sistemul unitar și integrat pentru obligațiile de raportare. Trebuie să creăm sinergii cu inițiativa din 2015 în ceea ce privește cadrul european de raportare și trebuie să includem toate um, autoritățile relevante. În ceea ce privește proporționalitatea în remunerare, trebuie să avem uh, grijă ca o marjă de manevră națională crescută să nu ducă la fragmentare. Aici poate că un prag mai ridicat uh, cu supraveghere ar fi uh, mai util. La punctul 2 salut clarificarea în ceea ce privește riscurile specifice pentru fiecare instituție și obținerea unui bun echilibru între specificitatea națională și coordonarea la nivel european. Un al doilea obiectiv al acestui raport este stabilirea unor standarde globale și reducerea riscurilor. Și în acest context, um, rezerva de capital uh, pentru instituții relevante sistemic este corectă, cum s-a decis și la Basel, um, la calibrare și aplicare conform Basel, ce, va intra în, ce se va aplica pentru prima dată în 2022, trebuie să ținem cont de prevederile globale și adaptarea <coughs> um, indicelui, indicatorul efectului de pârghie este, de levier este adaptată, este adecvată. În ceea ce privește bilanțul, este nevoie de un semnal că Europa își respectă um, obligațiile internaționale, le pune și în aplicare și avem nevoie în plus de o delimitare proporțională și uh, nu nicio suprareglementare, uh, cum de fapt a și propus raportorul. Există însă și câteva puncte uh, controversate. Am senzația, poate la acestea, că raportorul aruncă și copilul cu apa din copaie și își depă- depășește puțin obiectivul acestei prevederi. Este un subiect important pentru mine, dar care nu și are locul în acest raport, anume factorii de sprijin pentru titlurile verzi și uh, publicarea riscurilor climatice, precum factorul de sprijin pentru întreprinderi sociale. Asta nu înseamnă că nu sunt totuși titluri. Și mă întreb ce loc uh, își au în acest uh, raport și cum putem să le evaluăm. când vorbim despre factorul de sprijin, trebuie să fim um, precauți. Um, criteriul principal de valoare pentru aceste titluri trebuie să fie riscul. Nu văd de ce ar exista, um, nu văd cum s-ar justifica și cum s-ar măsura un tratament preferențial pentru aceste titluri de asemenea, pentru întreprinderile sociale, eu mă ocup mult de asta, că dacă putem măsura uh, riscul foarte bine, dar de ce să sprijinim automat ceva ce nu uh, putem măsura? De ce uh, ceva ce nu măsurăm are un risc redus în mod automat decât ceva ce, ce putem măsura? Nu știu dacă este o idee bună. Apoi, um, publicarea unei cote de remunerare, am o problemă cu asta, obligativitatea publicării uh, cotei de remunerare are puțin de a face cu obiectivul uh, actului normativ. Plafonarea uh, primelor are deja ca obiectiv um, um, tocmai să asigure mm, uh, stabilitatea băncilor. Apoi pentru În ceea ce privește digitalizarea, investițiile în software și uh, evaluarea diferită a acestor softuri uh, ca, cu valoare imaterială este ceva ce și-a propus Comisia, digitalizarea continuă și avem nevoie de claritate cât se poate de rapid. Deci, pe de o parte sprijin acest proiect de raport, pe de altă parte există câteva domenii care au fost adăugate și aș dori să uh, mă întreb dacă baza pentru a le, incluz, a le include este suficientă pentru a crea o securitate juridică, o, o, o situație normativă clară. Două puncte care nu sunt clarific, clarificate um, urmează să fie discutate la uh, comitetul de la bază. Îi mulțumesc raportorului Uh, și cred că trebuie să folosim timpul pentru depunerea amendamentelor pentru a veni cu punctele noastre de vedere pentru a putea apoi să găsim amendamente de compromis care să fie sprijinite de o cât mai largă majoritate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fox, în numele ECR. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să mențin reputația. O să fiu concis. Mulțumesc domnului Simon pentru prezentarea raportului și vreau să spun că da, este o mănătățire față de propunerea Comisiei. Într-adevăr, am avut acordul de la Basel uh, săptămâna trecută, trebuie să lucrăm în acest cadru. Și, într-adevăr, e bine ca Uniunea Europeană până în 2022 să implementeze aceste instrumente de risc de piață, uh, așa cum se cuvine. În ce privește uh, efectul de levier, Uh, raport, uh, amendamentul respectiv este foarte bun. În uh, anul, anul viitor vom, vom lucra și pe dosarul derivative, produselor derivate și, și acolo vom putea să facem niște conexiuni. De asemenea, în ceea ce privește proporționalitatea, raportorul se angajează în acest sens în multe părți ale textului și îi mulțumesc uh, Bineînțeles că asta este specific sistemului bancar german, ar trebui ca și alte uh, sisteme să se inspire din acestea. De asemenea, aplicarea celor praguri care au fost propuse în propunerea Comisiei din 94. Autoritățile naționale trebuie să poată să fixeze acest gen de uh, praguri pentru remunerare în funcție de piețele lor interne. Orice e făcut pentru a spori stabilitatea sistemului trebuie să fie făcut împreună cu principalele părți interesate din statele membre. Sunt surprins că Comisia a propus un IPU fără un studiu de impact. Și am văzut că raportorul n-a făcut nimic aici, este păcat. Cum să știm că lucrăm proporțional dacă nu avem o, un studiu de impact în acest sens? pur și simplu trădăm băncile în acest sens. Ce se întâmplă cu uh, acele entități care nu au uh, capital în, în interiorul Uniunii Europene? Uh, vrea să le descurajăm de la intra pe piața europeană să nu mai creeze uh, locuri de muncă. Nu e vorba aici numai de piețe de bănci americane, e vorba în general de bănci uh, internaționale. Uh, în ce privește garanțiile prudențiale, uh, cred în beneficiile acestora. Domnul Simon uh, cere ca uh, autoritatea bancară să facă un raport detaliat în acest sens înainte de a se lua măsuri. Și de asemenea, Green Finance, această propunere de finanțe ecologice, mi se pare destul de greoaie. Așa că, domnule Simon, dumneavoastră ați îmbunătățit deja propunerea Comisiei foarte mult. Noi vrem să o facem încă și mai mult în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc uh, domnului raportor pentru munca sa și pentru că ne ajută să ajungem la o uh, poziție clară Parlamentului. Mă bucur că au fost niște întârzieri eh, pentru că am putut și eu să parcurg textul eh, și voi face încă și mai mult în acest sens în timpul eh, vacanței de Crăciun. Asta e. Dar am câteva idei, în primul rând de ordin general, pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Pachetul bancar, după părerea mea, este cea mai importantă măsură de colegislație legislație în acest mandat al Parlamentului. Reducerea riscului este foarte interesant uh, și important în momentul desăvârșirii uh, Uniunii Bancare și pentru circulația capitalurilor. capitalurilor. Uh, liniile orientative, cum sunt cele de la Basel, sunt foarte importante în legislația financiară și cooperarea internațională este foarte importantă dacă vrem să avem un sistem bancar solid. Contribuția Consiliului de la Basel și a altor entități sunt foarte importante. Săptămâna trecută s-a dovedit că nu toate sugestiile de la Basel sunt la fel de bune așa cum ne-am fi dorit. Cooperarea internațională este importantă dar trebuie să existe un teren de joc echitabil între Europa și celelalte jurisdicții. Iar uh, în ce privește îmbunătățirea propunerii comisiei, pe asta m-aș concentra ca și îmbunătățiri. Eu nu am fost pentru cerințe de capital mari, pentru băncile mai mari, așa cum a cerut dumneavoastră, dar am auzit o explicație acum câteva, câteva minute, domnule raportor, ați încercat să mă convingeți, nu vă bucurați uh, prea repede pentru că încă n-am ajuns acolo, dar cine știe. Avem nevoie de un sistem financiar uh, bun, solid, dar trebuie să fie și unul, încă o dată, echitabil pentru toți participanții. Vom discuta uh, și despre partea internațională. Domnul Simon uh, ne moroși despre proporționalitate. Este bun acest uh, principiu, dar trebuie să găsim un echilibru. Nu trebuie să se creeze noi breșe și slăbiciuni în sectorul uh, financiar. Pentru mine, ca și olandeză, ipotecile sunt foarte interesante și atunci ce se spune în raport aici este foarte important. Uh, reducerea riscului prin pachetele de remunerare s-ar putea să fie ceva foarte interesant pentru opinia publică în general. Încă o dată mă la ideea de teren echitabil în Europa și nu Uh, la introducerea unor reguli uh, dăunătoare. E nevoie de discuții suplimentare și pentru acei factori sociali. Noi uh, ne vom concentra împreună cu echipa noastră pe aceste aspecte, dar și pe alte lucruri, cum ar fi software-ul. Abia așteptăm să lucrăm pe acest dosar împreună și să contribuim la un sistem financiar, bancar, competitiv și solid. Mulțumesc foarte mult! Da, discuția noastră aici este foarte importantă, asta se vede. Matt Carthy. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru acest proiect de raport. Ideile prezentate sunt interesante. Și da, băncile mai mici uh, trebuie să aibă un tratament diferențiat față de uh, entitățile mari uh, sistemice, iar băncile regionale pot fi uh, supuse uh, procesului de rezoluție altfel. Acest pachet bancar pentru, este esențial pentru sistemul nostru financiar bancar și pentru minimizarea riscurilor din sistem. Trebuie ca băncile mari să devină mai mici și mai uh, sigure. Dacă sunt devieri de la sistemul de la Basel, acestea trebuie să fie justificate pentru a susține economia reală în uh, Europa și nu văd cum face asta propunerea Comisiei într-adevăr, uh, e bine ca băncile mai mici uh, să fie protejate, dar să nu uităm uh, băncile sistemice de natură internațională. Ideea de too big to fail trebuie să fie foarte atent analizată dacă vrem să reglementăm sectorul bancar. Și vom lucra împreună cu raportorii din umbră pentru a modifica uh, propunerea Comisiei în mai multe Uh, aspecte. OCDE recomandă uh, un efect de levier uh, diferit față de cel al Comisiei. Pentru că e vorba aici de probabilitatea falimentului băncii respective. Comisia dorește să of ofere anumite scutiri sau derogări la partea de equity. Nu dorim ca asta să afecteze efectul de levier. Acestea fiind spuse, suntem uh, gata să vedem uh, ce înseamnă proporționalitatea pentru uh, creditele, creditele promoționale. În ce privește TELAC, E vorba aici de un calendar, însă acest standard nu este suficient pentru a evita impactul următoarei crize financiare. Uh, astăzi numai 13 bănci pot să spună că aplică standardul TELAC însă trebuie să vedem în ce măsură asta se va aplica și altor bănci din sistem în caz de rezoluție. Trebuie ca aceste uh, lucruri să fie introduse și pentru băncile sistemice. Dorim să se modifi modifice articolul 19 cu acele cerințe și creșterea pragurilor pentru capital. La articolul 7.2b, primul și al doilea alineat uh, ne fac să, să fim destul de sceptici, pentru că aici uh, se fac legături cu punctul 11 din TELAC. S-ar putea ca asta să dea de furcă avocaților în caz de litigii. De asemenea, la articolul 5 Uh, se propune acel scaling factor care nu ni se pare potrivit. Dorim ca în timp de trei ani această rezervă să crească progresiv, așa cum sugerează și raportorul, dar uh, trebuie lămurite aceste valori. În ce privește pilonul 2, și cerințele de capital, nu suntem convinși. Uh, este foarte clar că noul pachet uh, lasă multă libertate de manevră autorităților de supraveghere. În sfârșit, suntem îngrijorați și de alte aspecte, de la <laughs> alte articole. și sperăm că vom coopera foarte bine viitor. Thank you, Sven Giegold. Sven Giegold. Da, voi începe în germană și voi continua în engleză, întâi pe germană. Pot să spun mai bine mulțumesc. Deci mulțumesc foarte mult raportorului pentru proiectul uh, de raport pe care îl putem sprijini în linii mari și îi mulțumesc și pentru faptul că ați încercat să sprijiniți uh, unele dintre propunerile mele. Există o prejudecată față de uh, germani, cum că ar fi foarte chitiți pe respectarea termenelor. Ați încercat să um, combateți această prejudecată. E foarte bine, contribuie la menținerea păcii în Europa, deci vă mulțumesc și pentru asta. Dincolo de asta, eu cred că echilibrul la care trebuie să ne gândim înainte de toate este la, că la 10 ani după criză să vedem ce am făcut bine și ce am făcut prost în ceea ce privește băncile. În uh, dezbaterea oficială am remarcat că mai multe grupuri și membrii uh, preferă anumite părți din capitalism. Uh, pentru stânga, capitalismul mai poate fi îmbunătățit. PPE-ul își dorește anumite aspecte de capital, din capitalism, socialiștii au o atitudine aparte în această privință în funcție de statul membru al uh, parlamentarului respectiv și cei haios cu noi vă zic mai încolo. Deci e vorba de diferențe mari de la o țară la alta, dar în raport scădem de acord într-o privință și anume e nevoie de o proporționalitate atât ascendentă cât și descendentă mai puternică. Până la urmă pe asta se întemeiază raportorul. În ceea ce privește proporționalitatea descendentă, am supraîncărcat uh, pe anumiți actori cu cerințe de raportare. Eu, uh, față de colegul englez, aș spune că nu e o problemă englezească. Nu, toată lumea se plânge de aceste, această țesătură de reguli întru totul excesive și care nu contribuie la stabilitatea financiară. Deci, uh, suntem de acord cu raportorul că nu trebuie deci nu se îmbunătățește stabilitatea financiară prin uh, cerințe de capital și așa mai departe, ci mai degrabă ar trebui să ne concentrăm pe povară. Suntem într totul de acord. Și cred că am putea merge chiar mai departe în anumite privințe. Mulți ne-au spus că uh, problema esențială nu e neapărat povara totală, ci rapiditatea schimbărilor cu care sunt aduse schimbările. Deci dacă nu e niciun fel de urgență, să spun, deci atunci trebuie la, o dată la 2 ani să fie introdusă o nouă cerință de raportare. Trebuie ca companiile să se poată adapta, să aibă timp să se adapteze la aceste schimbări. Și apoi ar trebui să avem un fel de ghișeu unic pentru raportare, așa cum spunea colegul Caras. Uh, autoritatea de supraveghere bancară și autoritățile specifice ar trebui să se alinieze, să spun așa, în ceea ce privește obligația de raportare, mai ales pentru actorii mai mici. Apoi, nu suntem convinși că băncile mici <coughs> care vor fi mai degrabă lichidate, nu credem că ele vor avea de câștigat din aceste planuri de recuperare, de redresare. Deci decât să avem niște cerințe MRL foarte complicate pentru absorpția pierderilor, atunci mai, instituțiile mai mici ar putea să treacă peste ele dacă au, dispun deja de ceva capital. Apoi, noi n-am înțeles de ce băncile mici necomplexe ar mai avea nevoie de încurajări pentru a intra în derivatele legate de electricitate. E vorba de amendamentele 75 la 76. În ceea ce privește proporționalitatea ascendentă, suntem de acord cu raportorul în ceea ce privește sporirea ratei uh, de pârghie pentru uh, băncile de importanță sistemică globală. Da, să existe o, un phase-in uh, treptat. Oricum, rămâne de discutat în privința detaliilor, dar cu direcția suntem de acord. Nu suntem, în schimb, singuri că în această privință e importantă utilitatea socio a comercializării băncilor. Ne temem de sporirea fricțiunilor. Cred că trebuie să avem foarte mare grijă atunci când ne îndepărtăm de la standardele Basel în ceea ce privește uh, Uh, uh, TELAC și indicatorul de finanțare stabilă netă. Cred că ar trebui ca acesta să fie chiar mai stabile decât până acum, mai serioase. Uh, riscul uh, în fața băncilor fantom ar trebui așadar să fie redus și uh, expunerea majoră la riscul suveran ar fi așadar redusă. Câteva cuvinte în privința factorilor de sprijin diferiți. Suntem întru totul de acord cu faptul că băncile ar trebui să-și eva- să evalueze riscurile de mediu în mod sistematic. Deci toate băncile ar trebui să facă acest lucru. Așadar, nu sunt într totul de acord cu Otmar Car Dar pentru acest lucru trebuie să existe o transparență foarte mare pe piață, dar toți, toți acești factori de sprijin uh, nu ne-au câștigat încrederea, hmm. pentru că există suficient capital pe piață. Problema este că nu sunt măsurate riscurile în mod suficient. Sunt mult prea puține proiecte în domeniul energiilor regenerabile care să beneficieze de finanțare. Dar fonduri există pentru aceste investiții, deci trebuie să avem grijă atunci când folosim măsurarea riscurilor fără a se baza pe dovezi cum că un anumit domeniu e mai puțin riscant. Pentru că dacă gândiți-vă la economia socială sau ipotecile cu amănuntul, sunt luate în calcul, ei bine, gândiți-vă că dacă împovărăm uh, sistemul cu toate aceste intenții bune, până la urmă am putea să i pierdem pe, să pierdem pe drum exact factorii care există în regulament din motive întemeiate. Deci dacă vrem finanțe mai verzi, să avem grijă la ce presupune asta vis-a-vis -vis de mm, cerințele prudențiale. Așadar, noi sprijinim această idee și, în fine, uh, Beck a, a, ne-a cerut de mai multe ori, gata, cu asta termin, ne-a cerut de mai multe ori să, mai, să scăpăm de opțiunile și discrețiile naționale. Ori în raportul comisiei se vorbește mult prea puțin despre acest lucru și în sugestiile raportorului de asemenea, tot mult prea puțin. Noi am vrea să urmăm sfatul BEC uh, și să luăm în serios uh, sfatul BEC în această privință și de altfel vom depune și amendamente. Mulțumesc. Avem o idee foarte similară în privința ipotecilor uh, la Basel. Marco Val. Mulțumesc și eu vreau să felicit pe Peter Simon pentru munca sa Până acum am muncit foarte bine, am lucrat foarte bine, chiar dacă nu împărtășim toate lucrurile conținute în raport, noi sperăm că ă, după pauza de Crăciun ne vom apropia pozițiile de ale sale ca să mergem ă, repede, pentru că este un pachet foarte important ă, pentru un sistem bancar care este în continuare foarte fragmentat în, fragmentat în Europa, pentru că regulile actuale au dus la crearea unor asimetrii între sistemele noastre bancare și să tot aplici reguli fără să știi care sunt consecințele poate să ducă la o serie întreagă de dezechilibre, lucruri deja vizibile în țările afectate de criză și cu o creștere economică slabă. Mă refer la Italia, care e bazată pe credite, pe economia reală um, și care uh, a făcut uh, multe eforturi în acest sens, așa cum și eu am subliniat asta în uh, comentariile mele. De asemenea, să subliniem un lucru să vedem uh, și să stăpânim uh, riscul financiar. Cerințele de capital pentru bănci sunt foarte importante aici pentru că la următoarea criză sistemică cu toții vom plăti oalele sparte, mai ales economiile bazate pe credit, cum este cea italiană. În ceea ce privește raportul propriu-zis, suntem de acord cu procentajele uh, pentru acele entități de sistemice globale, dar uh, în alte părți putem să discutăm. De asemenea, derogările. Suntem de acord cu ele derogări pentru cerințele prudențiale sau de creditare, asta pentru a nu sufoca creditarea economiei uh, reale. Uniunea piețelor de capital Uh, sunt uh, creatoare de oportunități astăzi, este adevărat, dar și de situații uh, în care avem prin Banca Centrală Europeană pe o piață de 20.000 de miliarde de euro trebuie să fim atenți să nu lărgim prea mult acest perimetru și să nu sufocăm creditele pentru că ele pot să aducă un oxigen uh, bine, venit economiei uh, reale. Noi am fi mai prudenți în ce privește expunerea la produsele derivate. Apreciem de asemenea mult propunerile specifice care e, uh, sprijină creditele, dar și în ce privește datoria și riscul suverane, așa cum s-a desprins și din comunicatul de la Basel de săptămâna trecută. La punctul 507 se vorbește despre riscul suveran, dar aici se preconizează niște lucruri cu consecințe enorme pentru bănci pentru că, încă o dată, am văzut asta și cu Beilin, care poate să se întoarcă împotriva deponenților și să ducă la dezastre bancare în anumite țări în ceea ce privește uh, um, anularea în masă a critelor uh, uh substandard. Aici uh, suntem uh, foarte prudenți pentru că nu dorim să favorizăm speculatorii care cumpără acum uh, anumite produse financiare la preț redus Uh, și să le vândă apoi cu un câștig foarte mare unor uh, persoane mai naive, mai puțin informate. Deci suntem foarte atenți pentru că s-ar putea ca băncile să intre în situații nesustenabile. Încă o dată să fim atenți la protecția salariilor, a pensiilor care uh, sunt depuse în conturi. Uh, ele nu trebuie să facă parte din uh, cerințele de capital. Mă refer la familii mici care fac un uh, credit. Ele nu trebuie să fie pedepsite de aceste reguli ale noastre. În ceea ce privește infrastructurile, uh, văd că cerințele sunt mai, uh, um, sunt mai relaxate. Nu dorim să uh, credităm producția de cărbune sau emisiile de carbon, ci din potrivă ne dorim soluții tehnologice mai curate și creditarea în consecință. Apoi, trebuie să se uh, aplice de asemenea regulile așa cum trebuie în ceea ce privește managerii și bonusurile să fie acordate numai uh, după anumite criterii, inclusiv etice. Eu sper că întâlnirile noastre cu raportorii din umbră vor fi uh, prolifice, mai ales după vacanța de Crăciun și astfel Parlamentul să, ne, să fie capabil să dea o poziție durabile. Mulțumesc. Domnul președinte, întrerupe, nu mai avem decât 8 minute de interpretare. Pervanș repede. One minute and half. Uh, that's very nice. I've been here for three... Mulțumesc, dar eu sunt aici de trei ore. Poate mă lăsați și pe mine să vorbesc ceva mai mult de un minut și jumătate. Și am să vorbesc în franceză, profitând de interpretare. Mulțumesc raportorului care a zis din capul locului că diferențele dintre statele membre reprezintă punctul de, de plecare al acestui uh, regulament. Și mai sunt și alte două puncte de plecare, și anume progresele înregistrate la nivel european în ceea ce privește Uniunea Bancară, care schimbă modul în care funcționează sistemele naționale și apoi faptul că negociatorul european a intrat în negocierile internaționale acum. La un moment dat m-a frapat o informație proaspătă, în care, conform cărea în domeniul asigurărilor la G20 s-ar fi încheiat un acord pentru uh, schimbarea uh, denumirii și deci să nu se mai facă stabilirea riscurilor în funcție de uh, dimensiunea uh, Uh, întreprinderii, ci în funcție de um, active. Ori este un element uriaș în schimbare. Da, suntem legiuitori în miezul lucrurilor, deci am vrea să anticipăm, dar în același timp Anticipând, uh, riscăm să ne expunem în, uh, instituțiile la uh, concurență și mai mare. Deci e un cerc uh, vicios până la urmă, dragă Peter Simon. Lucru care nu ne mm, simplifică viața. Am spus câte ceva despre proporționalitate. Nu putem spune ca Sven Tigold că nu mai trebuie să avem uh, opțiuni uh, naționale și că proporționalitatea ar duce la um, sisteme extrem de diferite de la un stat la altul. În ceea ce privește infrastructurile verzi și remunerația, iarăși cred că va trebui să găsim un numitor comun nu face parte din propunerile inițiale ale Comisiei. Dar trebuie să mai construim pe această bază. Din păcate nu am uh, timp să parcurg uh, toată propunerea pe care ne-o faceți. Ei bine, în al treilea rând aș vorbi despre riscul de piață. Există o legislație în curs, ori acest lucru uh, ar face să fie contraproductiv ca europenii să anticipeze punerea în aplicare a unor standarde care încă nu au fost uh, terminate. Trebuie să mai așteptăm încă comisia în această privință, dar încă o dată e o bază de lucru bună, dar lucruri de făcut mai sunt o grămadă. Sander. Doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Le, le raporteur pour ce gros travail. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru munca enormă depusă. Am uh, patru observații. În ceea ce privește derogările de capital și de lichidități pentru filialele băncilor uh, transfrontaliere, cred că putem merge mai departe decât ce este propus de raportor pentru a nu uh, stimula activități uh, pentru a nu uh, pentru a nu um, descuraja activitățile transfrontaliere. Apoi, trebuie să ne concentrăm pe raportare. Cred că trebuie să fim uh, foarte prudenți pentru a ne asigura că proporționalitatea nu creează fragmentare. În ceea ce privește punerea în aplicare, a standardelor de la Basel și ale Comitetului de Stabilitate Financiară, cred că nu trebuie să ne punem băncile în concurență defavorabilă. Și mă gândesc aici mai ales la indicatorul efectului de levier, la NSFR și la TELAC. Iar în ceea ce privește uh, riscul de piață, așa cum s-a spus, Uh, este important să nu ne grăbim prea tare. Comitetul de la bază l-a subliniat uh, chiar el săptămâna trecută că va lucra la aceste și va revizui aceste elemente. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai avem timp pentru a asculta comisia, pentru că nu vom mai beneficia de interpretare, dau cuvântul raportorului la final. Îmi cer scuze, dar așa stau lucrurile. Vom ține o altă reuniune. Foarte pe scurt, spune domnul Zimăn. Dragi colegi, în primul rând, uh, aș vrea să-i răspund domnului Gigold. Faptul că mi-a luat atât timp ne aduce tocmai la discuția de astăzi și anume o discuție care nu este bazată pe confruntare. Multe puncte au fost preluate, iar elementele abordate critic. Sunt într-adevăr lucruri noi. Noi ca Parlament putem să ne decidem să mergem într-o direcție sau alta, dar uh, eu am dispoziția constructivă și am simțit-o și în rândul dumneavoastră. În orice caz, mă bucură să pot vedea că la multe puncte suntem de acord Bineînțeles, uh, voi analiza amendamentele, întâi uh, vom încerca la nivel de asistent și apoi la nivelul nostru să aducem la oaltă amendamentele uh, pentru amendamente de compromis care să poată fi sprijinite și cred că după ziua de astăzi putem fi optimiști în acest sens. Câte ceva despre conținut. Colegul Caras și poate în unele domenii trebuie să stabilim uh, direcția pe care ne dorim. E drept că există uh, diferențe, riscuri uh, climatice, finanțare în domeniul ecologic, deci green financing. Um, întreprinderile sociale pe care le sprijinim. Însă, la aceste puncte, asta Uh, nu este o, o măsurare a riscului, ci este un semnal politic. Favorizăm aceste elemente și favorizăm și la infrastructura uh, publică uh, pentru că vrem să transmitem un mesaj politic. Cred că și la finanțarea verde trebuie să transmitem un mesaj similar. Pentru că este nevoie să se poată uh, primi credite mai ieftine aici. Infrastructura în domeniul mobilității, dacă uh, va, vor, va fi nevoie de foarte multe investiții aici. M-aș bucura dacă am putea uh, tocmai să favorizăm financiar acest element pentru a transmite tocmai acest semnal politic. Sunt multe puncte în acest sens, însă sunt prevăzute și facilități. Uh, în Italia, de exemplu, uh, putem spune că um, putem uh, sprijini ceva cu risc mai scăzut, creditele garantate cu salariul. Deci venitul ajunge direct la, banc și se, la bancă și se încheie o asigurare direct. Practic aici um, posibilitatea de Uh, de a nu se plăti este aproape zero uh, și iată, astfel de credit, uh, bineînțeles, trebuie sprijinit. Și am prevăzut asta. Mulțumesc tuturor pentru discuția constructivă. Aș fi vrut să mai spun câte ceva despre foarte multe detalii, nu mai am timp, dar la următoarea reuniune ECON, când vom avea amendamentele, vom discuta asta în toate um, form formațiile, în toate tipurile de reuniuni posibile. Mulțumesc foarte mult! Și mulțumesc, bineînțeles, raportorilor din umbră pentru uh, foarte bună cooperare de până acum. Președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților. Mulțumim și noi! Deci, foarte pe scurt, avem termenul pentru amendamente 25 ianuarie pentru cer 2, cereri 2 și 24 ianuarie pentru BRD și CRMR. Și termenul pentru amendamente 21-22 februarie. Ă, discutarea amendamentelor 21-22 februarie. Mulțumesc! Joi 11 ianuarie la ora 9 ne reîntâlnim. Crăciun fericit, și un an nou bun tuturor!